Mulțumesc frumos, domnule comisar. Votul va avea loc mâine, începând cu orele 10 și jumătate. Acum trecem la raportul doamnei Ramos, cercetarea aplicată în domeniul politice comune a pescuitului. Are cuvânt doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Povestea cu luminile a fost foarte bine orchestrată, ar trebui să facem mai des așa ceva, domnule președinte mai ales pentru cei care sunt abonați la sesiunile de noapte. Când s-a prins lumina la loc, parcă a răsărit soarele. Domnule comisar, dragi colegi, crearea unei compatibilități între ecosisteme și exploatarea durabilă a resurselor maritime, controlarea impactului activităților umane asupra mediului, ameliorarea cunoașterii și dezvoltării tehnologice și a inovației, sunt obiective imposibil de realizat dacă nu ne bazăm pe sprijinul comunității științifice europene. Cercetarea în domeniul pescuitului este indispensabilă pentru formularea de recomandări și pentru consilierea legiuitorilor. Investiții suplimentare în cercetare și dezvoltare sunt necesare. Colectarea de date fiabile, de asemenea, ar permite existența unei politici comune a pescuitului mai durabile și mai solide. Un om de știință a spus nu vrem bani și resurse umane. Iată care este situația. În domeniul pescuitului, cercetarea are resurse financiare, însă problema este dublă. Pe de o parte, domnule comisar, sumele din al șaptelea program cadru pentru cercetarea maritimă și marină, care ar fi trebuit să fie transver, o temă transversală, nu sunt suficiente pentru abordarea integrată pe care dorim să o capete acest dosar. Domnule comisar, oamenii de știință și vă asigur că am vorbit cu foarte mulți pentru a elabora acest raport, se confruntă cu multe probleme atunci când doresc să-și prezinte proiectele în cel de-al șaptelea program cadru. Problemele țin mai ales de abordările diferite în domeniul acvaculturii, ce are caracter industrial, și al cercetării referitoare la pescuit și la științele marine, ce are un caracter multidisciplinar și vizează cercetarea pe termen mai lung. Cel de-al șaptelea program cadru nu mai acoperă aceste două domenii așa cum le acoperea înainte pentru că înainte ele țineau de eh, Direcția Generală FISH. Așadar, comunitatea științifică are dificultăți în contactarea funcționarilor care se ocupă de cererile de oferte. Pe de altă parte, la nivelul comunității științifice există o anumită percepție conform căreia Direcția Generală pare să fie acordat prioritate cercetării fundamentale și mai puțin cercetării practice. De exemplu, pentru a îmbogăți științific strategia marină comunitară sau pentru a face cercetări uh, privind legătura dintre schimbările climatice și pescuit. Așadar, PCP are drept scop existența unui sector productiv într-un mediu marin uh, ecologic. Așadar, trebuie să se prevadă acest lucru în cel de-al șaptelea program cadru. Și acum am să trec la a doua problemă și anume lipsa de uh, oameni de știință tineri în acest domeniu. Se pare că e un domeniu cu posibilități de carieră prea puțin atrăgătoare pentru tineri. Deci ar trebui create cursuri universitare foarte interesante și uh, atrăgătoare care să ofere pregătire. Astfel s-ar putea crea modele de cercetare aplicată. Ar trebui să se colaboreze între statele membre pentru a se compara rezultatele sistemelor de educație și pentru a se ameliora strângerea datelor. De asemenea, trebuie sporită cooperarea între institutele naționale de cercetare și trebuie să se integreze mai bine experiența pescarilor în procesul de elaborare al avizelor științifice ce stau la baza deciziilor politice din domeniul PCP. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Migueles Ramos. Are acum cuvântul domnul Potocnic. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului. Este frumos să putem vorbi despre domeniul dumneavoastră de competență. Comisia salută raportul Parlamentului European privind uh, politica în acest domeniu și dorește să mulțumesc raportoarei, doamna Rosa Migueles Ramos, uh, privind activitatea desfășurată. Raportul vine în momentul potrivit, uh, pentru că în cadrul programului 2000 10 în cadrul programului cadru 7 avem proiecte în acest domeniu al sectorului pescuitului și cercetării marine. Comisia este în principiu de acord cu elementele principale ale raportului. Salutăm uh, interesul pentru cercetarea aplicată în domeniul politicii comune în sectorul pescuitului și pentru inițiativele de a crea o nouă infrastructură, de, inclusiv pentru demersurile în, în sfera educațională uh, este nevoie de cooperare între statele membre și Comisie. Ne vom strădui să creăm garanții pentru ca o mijloace financiare suficiente să fie la dispoziția cercetării marine în acest domeniu, inclusiv pentru stimularea biotehnologiei ce pri... bugetul uh, va crește substanțial pentru sectorul pescuitului și pentru sectorul agricol. Comisia își va continua eforturile pentru a uh, crea o mai mare vizibilitate pentru activitatea sectorului piscicol și uh, agricol și pentru stimularea cercetării fundamentale și uh, cercetării aplicate. Vom încuraja o mai bună coordonare cu programele naționale de cercetare în acest domeniu. Comisia va facilita integrarea cercetării în domeniul pescuitului și agriculturii în cadrul agendei europene de uh, cercetare. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Cred că uh, dispunem acum de o bază solidă pentru a îmbunătăți activitatea în sectorul piscicol și agricol prin programe inovative. Vom putea beneficia de o cooperare mai bună, de coordonare a cercetării naționale și de împletirea lor cu inițiativele europene în domeniul pescuitului vă pot garanta că nu este mai complicat decât era înainte, pentru că aceleași persoane se ocupă de acest domeniu și am o cooperare foarte bună cu uh, colaboratorii mei în acest domeniu. Noi uh, cooperăm și interdisciplinar și uh, asta este mai bine decât dacă am avea doar uh, preocupări sectoriale. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule comisar. Votul va avea loc mâine la ora 10.30. Următoarea ședință, mâine, joi, ora 19, la ora 9. Cred că acum putem stinge luminile. Ședința se suspendă.